Okay, good uh, afternoon everybody. We're going to start our meeting this afternoon. Um, our chairwoman... Bună ziua tuturor. Vom începe reuniunea de astăzi. Doamna președintă e în întârziere, prin urmare o să mă ocup eu de gestionarea zilei de astăzi până la voturi sau poate chiar și voturile. Adoptăm ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Considerăm ordinea de zi adaptată, anunțurile președintelui, Evident, reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Le urăm bun venit celor care ne urmăresc online. Suntem comisia care se ocupă și de domeniul digital, prin urmare e important să fim transmiși pe internet. Avem aplicația e-meeting disponibilă pentru toți membrii Parlamentului și asistenților. Am vrut să vă reamintesc și avem și buletinul nostru informativ, ediția din decembrie, care poate fi consultată cei dintre dumneavoastră care n-au văzut-o încă o pot accesa online. Avem și un nou membru al personalului, doamna Atanasca Coleva, ne face semn cu mâna din stânga. Fiți binevenită în cadrul Comisiei IMCO. Veniți din de la DigiIMCO, de la Comisie, deci ne bucurăm și așteptăm să avem o bună colaborare. Bun, apoi avem procesul verbal al reuniunii de pe 90 noiembrie. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord și le putem considera procesele verbale aprobate. Bun. Foarte bine. Trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. Informații cu privire la trialoguri. Mi s-a cerut să vă dau informații cu privire la grupul de lucru pe drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor Ultima reuniune pe acest subiect a fost pe 28 octombrie, care a avut loc la Strasburg. O discuție masă rotundă între experți și deputați. Julia, cred că ai fost prezentă și Marcel și am vorbit despre implementarea PI și a directivei aferente. Domnul Benjamin Mut, șeful afaceri juridice, doamna Del și domnul David Sussman, și alți invitați care au participat la acea reuniune de la diverse instituții și care au făcut niște prezentări extrem de interesante și informative și care ne-au spus, ne spus de asemenea că ne pot oferi informații, dacă dorim, informații suplimentare. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este faptul că Din partea Comisiei Jurii uh, ni se spune că au loc o serie de consultări cu grupurile politice și au suspendat activitățile până la noi informații, pe activitățile pe proprietăți informa, eh, proprietatea intelectuală. Noi am fost parte a grupului respectiv de lucru și credem că trebuie să avem în mod permanent un membru INCO în acel grup, datorită colaborării pe care o putem avea și pentru că este util să știm ce se întâmplă în discuțiile care au impact asupra pieței unice și comisia alte comisii aferente. Deci cam asta în ceea ce privește activitățile grupului de lucru și ce vă mai pot spune. Julia, te rog. La reuniunea coordonatorilor jurii am hotă- s-a hotărât să, exi- să aibă loc două audieri, tot pe propunerile privind dreptul de autor, două audieri în cadrul reuniunilor normale, o audiere în sesiunea din noiembrie și dosarul privind drepturile de autor vor fi discutate în Comisia Juri în cadrul reuniunilor ordinare. Mulțumesc, Julie! Cei care doresc Vreau să vă informez că veți primi uh, informații cu privire la aceste reuniuni, astfel încât să fiți la curent cu data la care vor avea loc. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european 2017. Avem 59 de amendamente 27 în al do- de amendamente în al doilea tur, 86 în total. Domnul Lopez Insturiz are cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc, doamnă președintă. Cele 86 de amendamente prezentate ne arată că avem niște colegi foarte entuziasmați de acest raport. În calitate de raportor, prin prezentarea raportului și a comentariilor pe care le-am auzit în cadrul comisiei noastre, am hotărât să clarific anumite idei din raport prin intermediul a 12 amendamente. La 72 cred că putem ajunge la soluții de compromis și din cele 12 la care mă refer, în primul rând, așa cum am spus deja în comisia noastră, guvernanța pieței unice este un exercițiu pe care îl considerăm a fi extrem de important pentru că dă naștere la noi posibilități de negociere, noi locuri de muncă și promovează o convergență economică și socială. Această ultimă idee se reflectă foarte bine în raport la amendamentul 15, prezentat împreună cu colegul Galpeț, Comi și Palnova și care ne arată cât de important este să fim atenți la investițiile la nivel social. Alte grupuri au dorit să punem accentul pe diferite chestiuni sociale și cred că asta am reușit să și facem și pe bună dreptate. Avem amendamentul 16 care consolidează ideea că trebuie să sprijinim semestrul european ca un fel de mecanism ex ante de control și respectarea legislației. Știm că Comisia când detectează că există acte normative neconforme legislației europene, lansează un dosar. Dacă se, dete- se detectează nerespectări, trebuie să se faciliteze informațiile necesare pentru instituțiile în cauză, pentru ca acestea să poată să-și restructureze uh, actele normative pentru a respecta cadrul pentru piața unică. Concret, avem un pilon al pieței unice în cadrul procesului semestrului european și eu propun prin amendamentele 25 și 28 ca Comisia să informeze Parlamentul European uh, cum evoluează lucrurile la nivelul statelor membre în ceea ce privește implementarea recomandărilor specifice pe fiecare țară cu privire la funcționarea pieței unice și integrarea piețelor de produse, bunuri și servicii ca parte a pachetului studiului prospectiv anual cu privire la creșterea economică. Consiliul Competitivității pentru a putea avea un rol activ în recomandările specifice pentru fiecare țară și în procesul de formulare a acestor recomandări. Credem că aceste două măsuri concretizează cererile care vin în mod frecvent în cinci rapoarte, iată, din partea Parlamentului privind consolidarea pilonului pieței unice în cadrul semestrului european. Apoi avem amendamentul 47, prin care cerem statelor membre să folosească mai bine instrumentele de guvernanță și datele din cadrul de indicator pentru piața unice, unică disponibil pentru fiecare stat membru, precum și folosirea la, pentru, evolu- pentru dezvoltarea de politici. Avem un studiu anual pentru creștere pe 2017 în care am subliniat importanța de a lansa o redresare economică inclusivă care să promoveze echitatea și dimensiunea socială a pieței unice. Într-un alt aliniat menționez că aplicarea generală a reformelor cheie descrise în rapoartele privind responsabilitatea socială a companiilor continuă să dea rezultate nesatisfăcătoare și variază foarte mult de la o țară la alta, și cer statelor membre să accelereze uh, adoptarea reformelor în conformitate cu recomandările naționale specifice implementând în mod corespunzător prevederile pentru a crește potențialul de creștere și pentru a promova coeziunea economică, socială și teritorială. Reamintesc de asemenea că investițiile durabile necesită și implicarea părții private solide la amendamentul 74. Și în încheiere vreau să subliniez trei idei pe care le consolidez în acest raport. Cer statelor membre să introducă reforme și politici care să faciliteze distribuirea de noi tehnologii pentru a garanta că avantajele acestea pot avea un impact asupra unui număr cât mai mare de companii. În al doilea rând, cer companiei să prezinte propuneri concrete care au legătură cu domeniul serviciilor pentru companii, inclusiv facilitarea prestării de activități transfrontaliere și crearea unui TVA modern, simplu, protejat împotriva fraudei, evident. Și în al treilea rând, Subliniez importanța activităților în curs de derulare privind un cadru unic de autorizare în Uniunea Europeană care se aplică direct proiectelor cu dimensiuni transfrontaliere sau marilor proiect platforme de investiții care implică și cofinanțare națională. După cum am spus, există alte amendamente prezentate de colegi cu idei foarte bune pe care o să le sprijin și care, evident, vor fi incluse în amendamentele de compromis, care vreau să fie cât mai inclusive și să uh, cuprindă ideile venite din partea celorlaltor grupuri. Aștept cu mare interes comentariile colegilor și vreau să le spun raportorilor din umbră că și eu și biroul meu uh, suntem deschiși pentru a putea lucra împreună. Mulțumesc! Thank you to our... Mulțumim domnului raportor și acum trecem la raportorii din umbră. Kirstin Westphal n-a putut să ni se alăture astăzi, așa că mi-a transmis câteva cuvinte și o să le citesc eu. Ne spune, dragi colegi, din păcate nu pot fi astăzi aici datorită unui angajament foarte important acasă. Aș vrea să le mulțumesc în primul rând colegilor care au fost coautorii amendamentelor mele. Ideea este să avem și dimensiunea socială în grupul SND în piața unică. Având în vedere studiul anual de creștere publicat cu TVA săptămâni, salut abordarea Comisiei, care spune că relansarea economică trebuie să fie în avantajul tuturor, inclusiv a părților care suferă cel mai mult în societate, investând în tineri, șomeri și uh, scoțând în evidență dimensiunea socială a pieței unice. Apreciez eforturile Comisiei de a introduce avantajele globalizării în tehnologie care să fie distribuite echitabil la toate nivelurile, mai ales pentru tineri care trebuie să aibă acces la activități echitabile, inclusive. Asta ne spune Kerstin Westphal astăzi. Acum grupul ECR. Mă uit să văd dacă e cineva prezent, văd că nu. Grupul ALDE poate, nici din grupul ALDE. Bun, având în vedere că noi avem pe acești colegi, Comisia, vreți să spuneți ceva? Yes, great. I will hand over to the Commission. Thank you. Bun, dăm cuvântul Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim raportorului cu care am păstrat legătura în mod constant. Aș vrea să clarific un aspect referitor la instrumentul acesta al semestrul european și procedurile de infracțiune. Acestea sunt uh, două instrumente separate, paralele. În general, în semestrul european nu utilizăm procedura de infracțiune pentru că respectarea legislației europene se detectează prin anumite proceduri și aici vorbim despre procedura de infracțiune. În cadrul semestrului european încercăm să analizăm problemele economice cu care se confruntă statele membre și să propunem reformele necesare. Și nu, asta facem cu procedura de infracțiune, pentru că acolo verificăm doar conformarea la legislația europeană. Semestrul european are rolul de a propune uh, reforme pe care, după părerea noastră, statele membre ar trebui să le pună în aplicare. Mulțumim Comisiei. Unele dintre provocările cu care ne confruntăm în comisia noastră ține de implementarea legislației europeană și trebuie să vedem care sunt bunele măsuri pe care le putem lua pentru a promova acest lucru, dar înțeleg și ce spuneți dumneavoastră. Domnule raportor, vreți să mai spuneți ceva în încheiere? Nu? Bun. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. O să vă spun care este calendarul. Astăzi examinăm amendamentele. Avem apoi amendamentele de compromis care vor fi discutate pe 25 ianuarie, votul în piața comisia noastră pe 26 ianuarie, după care în plenară sau în februarie sau în martie. Sunteți de acord? Bun, îi mulțumesc domnului raportor, apreciem. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pe care îl discutăm astăzi în detaliu, privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru implementarea legilor din domeniul protecției consumatorilor. Aceasta face parte din, comerțul, din pachetul pentru comerțul electronic, pachet adoptat anul acesta pe 25 mai. În numele președintei și în nume propriu vreau să recomandarea noastră la momentul respectiv a fost să avem o audiere cu privire la acest regulament, audiere care a și avut loc pe 9 noiembrie. Am avut o audiență destul de largă îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Selnova, pentru a ne da detalii. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre raportul meu. Ideea este să îmbunătățim executarea legilor care vizează protecția consumatorilor. Suntem cu toții de acord cu acest lucru. Propunerea de revizuire a regulamentului privind protecția consumatorilor ar putea să contribuie la acest obiectiv. În raportul meu, pe care vreau să îl prezint, vreau să prezint punctele cheie, am în vedere mai multe amendamente. De ce? Pentru că nu vreau să schimb propunerea, vreau doar să o completez și în punctele posibile chiar să o simplific. La articolul 2 propun definiții suplimentare, de exemplu, definiția pentru încărcarea gravă a interesului consumatorilor la nivel european. Acesta este un instrument care prevede o anchetă completă și executarea dreptului coordonată între diversele state membre. Această dispoziție trebuie să acopere un număr cât mai mare de anchete și de aceea e important ca statele membre să propună să nu prevadă, să nu se prevadă un număr maxim de state membre implicate și rolul de coordonare trebuie să revină întotdeauna comisiei. Apoi avem articolul 8, care este precondiția de bază pentru o coordonare transfrontalieră care trebuie să fie eficientă. Prin urmare, competențele trebuie să revină tuturor autorităților uh, de resort din statele membre. Trebuie să definim mai bine aceste competențe, ele nu trebuie să rămână vag formulate. Există măsuri care trebuie să fie aplicate doar în cazul în care nu există alte posibile măsuri Asta fiind uh, acestea alte căi de atac, aceasta trebuie să fie ultimul, soluția de ultim resort. Statele membre trebuie să poată alege dacă autoritățile competențe acționează direct sau trebuie să se adreseze unei instanțe. Aceste lucruri deja se întâmplă și nu cred că trebuie să schimbăm aici nimic. Termenul limită pentru a acționa pentru certitudinea juridică este stabilit la 5 ani, dar acest lucru nu se aplică doar taxelor financiare, ci și returnării compensațiilor sau banilor uh, primiți în mod necorespunzător. Sugestia mea este ca în capitolul 4 să fie restructurat, putem uh, grupa împreună încălcările, infracțiunile pe scară largă, care vizează protecția consumatorilor și apoi și dimensiunea europeană. Putem să le combinăm pe amândouă într-o singură procedură, după care trebuie să definim principalii actori, inclusiv comisia, și să spunem când uh, încep să se aplice măsurile de coordonare. Când există o bănuială cu privire la o posibilă încălcare a normelor privind protecția consumatorilor. Uh, deci, când există o astfel de suspiciune, trebuie să aibă loc declanșarea unei acțiuni coordonate din partea autorităților responsabile. Dacă această suspiciune, dacă această bănuială există la nivelul comisiei, comisia trebuie să uh, aibă dovezile necesare, după care cel puțin să consulte autoritățile competente în lansare, înainte de lansarea investigației. Avem articolul 21 pe care l-am restructurat eu spun că înainte avea o formulare destul de vagă și am schimbat-o și vreau să știu ce părere aveți despre rolul Comisiei în ceea ce privește inițierea acestei activități coordonate. atunci când se hotărăște care este autoritatea competentă. Eu cred că rolul pentru desemnarea acestei autorități competente nu trebuie să-i revină autorităților unde comerciantul își are sediul, Trebuie să existe apoi niște măsuri clare care pot fi folosite pentru a opri această încălcare și care sunt prevederile care se vor aplica pentru a oferi compensații consumatorilor. Trebuie de asemenea să implicăm grupurile de consumatori și avem articolul 34 care se trebuie discutat aici. Aceste grupuri de consumatori sunt informate cu privire la aceste încălcări înainte de autoritățile relevante, deci ele trebuie să transmită informațiile mai departe. Apoi, comercianții care uh, au practici echitabile sunt într-o concurență ilegală sau neechilibrată din partea celor care înc- încalcă legile, încalcă prevederile. E nevoie de protecția consumatorilor, indiferent că vorbim despre, uh, să spunem, companii normale, magazine normale sau cele care au vânzarea online. Cred de aceea că trebuie să răspundem la întrebarea dacă pe piața unică consumatorii sunt discriminați în funcție de proveniența lor Sugerez de asemenea să avem un raport odată la 2 ani din partea Comisiei în care să se rezume informațiile care au fost vehiculate prin intermediul mecanismului de schimb de informații Acest raport ar trebui să rezume și tendințele în implementarea normelor privind protecția consumatorilor și ar trebui să fie o sursă de informații utile și pentru comisia noastră și activitatea noastră. Și apoi, actele de punere în aplicare pentru comisie. Eu am propus o reducere a numărului de astfel de acte și că datele pentru cooperare să fie introduse clar în regulament. Mai propun și alte modificări, de exemplu pentru persoanele de legătură, planurile pentru implementarea prevederilor legale, eliminarea riscului unor povere administrative inutile. Pentru intrarea în vigoare, în loc de 12 luni, am sugerat 18, astfel încât statele membre se poate pregăti și așa mai departe. Cam asta era raportul meu, pe scurt. Și termenul limită pentru amendamente este 11 ianuarie. Și sincer, dragi colegi, vă aștept comentariile și sper să avem o bună cooperare cu raportorii din umbră și toți colegii care sunt implicați în elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Thank you. Eh. Mulțumim, doamnă raportor. Cred că e important să vedem și contextul acestui raport pe care îl pregătiți. Regulamentul care se aplică astăzi, din 2006, a fost adoptat de Parlament pe 26 octombrie 2004, a intrat în vigoare pe 29 decembrie 2004 și raportorul în 2003 a fost Evelyn Gephardt și apoi în 2010 raportorul pentru revizuire a fost Mitro Repo și uneori îi uităm pe pe oameni și uităm uh, elementele calendarului de evoluție al unei piese legislative. Deci e important să vedem ceea ce s-a făcut până acum în materie de protecție a consumatorilor și Cred că aveți uh, dreptate atunci când spuneți că cooperarea între autoritățile de resort este esențială pentru, producerea pentru protecția consumatorilor. Și acum dau cuvântul domnului Coelio, care este raportorul uh, din umbră din partea PP-ului. Îmi cer scuze, dar am fost la Libe, îl uh, ascultam pe președintele Martin Schulz, care prezenta o nouă propunere privind drepturile pentru spațiul digital. Și acum am să mă să-mi îndrept atenția asupra raportului Olga Sernalova și o să vorbesc portugheză. Da În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa excelentă. Revizuirea regulamentului este o bază foarte bună pentru munca noastră viitoare. Ne va permite să îmbunătățim sistemul existent și să-l adaptăm la noile provocări aduse de era digitală Sperăm că va merge mână în mână cu pachetul digital care este propus de Comisia Europeană. Acesta ar trebui să fie un element de reper în politica consumat, privindu-l pe consumator. Însă există în continuare niște chestiuni foarte dificil de tranșat. Mă refer la situații de contrafaceri, de exemplu, acțiuni uh, frauduloase ale unor companii care au fost înființate doar pentru a frauda consumatorii. Competențele minime acordate autorităților sunt insuficiente. Asta înseamnă că, până la urmă, se răspunde foarte încet, e foarte multă birocrație, ceea ce nu se potrivește erei digitale. Avem nevoie de o mai bună cooperare, avem nevoie de competențe mai uh, con mai puternice, consolidate, așa cum propune Comisia în articolul 8. Și doamna raportor a menținut acest lucru în propunerea sa. Însă cred că trebuie să identificăm corect aceste competențe. Pentru că formularea noastră ar putea să aducă prejudicii subsidiarității sau competențelor statelor membre, care au sisteme foarte diferite și trebuie să fim precauți, să nu avem o formulare care să nu mai aibă niciun sens. Articolul 11 se referă la asistența reciprocă. Aici cred că e nevoie de un termen limită obligatoriu în care autoritățile solicitate să răspundă. 14 zile. Mă întreb dacă este suficient acest timp pentru cazurile mai complexe? Pentru că toate informațiile relevante trebuie să fie colectate pentru a vedea dacă a avut loc o încălcare sau vreo activitate ilegală. De capitolul 5, doamna raportor a decis să reorganizeze ceea ce e la capitolul 4. E un fel de listă a încălcărilor și mai este și o a doua secțiune care se referă la infracțiuni uh, generale la nivel european. Și pot să vă spun că aici am niște îndoieli. Mă întreb dacă includerea tuturor acestora într-o singură listă Uh, nu e problematic acest lucru din punct de vedere juridic. Pentru că politic înțeleg ce încercați să faceți, să întindeți o mână Consiliului în spiritul uh, compromisului, pentru că aceasta a fost abordarea Consiliului până acum. Însă, eu cred că avem nevoie de un temei juridic foarte clar, solid, care să includă definiția uh, acestor concepte și măsuri clare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Salut faptul că avem și o formulare pentru articolul 21 și aici sunt uh, de acord cu doamna raportor care vorbește despre criterii cumulative. Trei sferturi din populația Uniunii e prea mult și s-ar putea ca acest principiu să fie discriminatoriu pentru țările cu o populație mai mică. criteriul acesta menționează cazuri care au o dimensiune europeană clară. Să ne gândim la cazul Volkswagen, de exemplu. Și în încheiere vreau să vă spun că mă bucură foarte mult că asociațiile de consumatori sunt incluse și sunt de acord că unele acte trebuie să fie revizuite. Încă o dată mulțumesc doamnei raportor, mulțumesc doamna Segnalova, sunteți pe drumul cel bun. Vom analiza cu mare atenție textul, vom depune câteva amendamente și sperăm să obținem majoritatea mare în Parlament pentru a ajunge la un acord bun și cu Consiliul. Mulțumesc! Acum, din partea verzilor, Julia Reda. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru acest raport excelent. Voi face doar câteva observații preliminare, pentru că este foarte cuprinzător acesta. În general, suntem în favoarea obiectivului Comisiei de a crește eficacitatea și eficiența protecției consumatorului prin legislație, um, odată cu internetul, uh, cazurile de asigurare a, a aplicării Um, legislației sunt tot mai dificile și e nevoie de o legislație care să funcționeze. Vreau să mă refer la câteva chestiuni specifice. Suntem de acord, în general, cu abordarea de a da Comisiei posibilitatea de a interveni prin lansarea unei proceduri comune, dar suntem de acord cu doamna raportor că ar trebui să existe mai multă claritate juridică cu privire la condițiile în care se poate întâmpla acest lucru. Apoi, în ceea ce privește diferitele metode de intervenție, preliminar sau pe termen lung, apreciem abordarea doamnei raportor atunci când se vorbește de cazurile de închidere a site-urilor web sau de tratare a numelor de domeniu. Aici propunerea comisiei a fost destul de vagă și cred că trebuie să ne asigurăm că orice încălcări ale protecției consumatorului sunt uh, abordate la sursă atunci când este posibil și nu delegăm uh, Comisiei competențe de executare pentru a decide chestiuni foarte în chestiuni foarte sensibile care ar duce la închiderea unor site-uri web, de exemplu, sau de suspendarea numelor de domeniu. Și de aceea suntem dispuși să discutăm uh, ștergerea articolului 10 uh, conform propunerii raportării și să vedem cum putem să formulăm mai precis uh, lucrurile, să nu lăsăm uh, prea multe lucruri uh, de decis prin actele de pune în aplicare. Implicarea organizațiilor societății civile este foarte importantă și e denotat faptul că în anumite state membre acestea joacă un rol foarte important în asigurarea aplicării uh, legislației în materie de protecție a consumatorilor și apoi la întrebarea care autorități sunt cele care trebuie să um, gestioneze un anumit caz, trebuie să ne uităm și la resursele bugetare pe care acestea le au, care sunt foarte diferite de la țară la țară și să fim foarte precauți să nu creăm situații în care, în cele din urmă, anumite autorități pentru protecția consumatorului vor trebui să gestioneze chestiuni pentru care nu au resursele adecvate. Acestea sunt doar câteva observații preliminare. Va trebui să ne gândăm și la măsuri proactive pe care autoritățile pentru protecția consumatorului pot să le întreprindă pentru a uh, asigura aplicarea legislației, nu doar penalități, dar în indiferent ce facem, trebuie să avem o formulare foarte precisă și specifică cu privire la competențele pe care le acordăm acestor autorități. Cred că proiectul de raport este o bază foarte bună și așteptăm să colaborăm uh, în continuare cu doamna raportor. Mulțumesc, Giulia! Nu mai văd vreun alt raportor din umbră. Vreau să-i întreb pe colegi dacă doresc să intervină la acest raport? Vreun comentariu? Nu poate să fie, așadar am să dau cuvântul Comisiei. Thank you, Madam Chair. Thank you for giving Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a răspunde la acest raport. Și eu vreau, în numele Comisiei, să mulțumesc, doamne raportor și raportorilor din umbră, pentru investiția de timp și efort pe acest dosar juridic foarte complex. Nu e un text ușor de citit, deci uh, apreciem uh, viteza cu care ați tratat acest dosar și colaborarea care deja a avut loc, care a dus la un raport care susține în mare parte textul. Noi susținem acest text pentru că este în conformitate cu abordarea acestei comisii care s-a focalizat întotdeauna asupra importanței aplicării și asigurării aplicării legislației pentru protecția consumatorilor. Și acum câteva chestiuni specifice de substanță în raport. În primul rând, e foarte bine că raportul menține setul de competențe pe care Comisia le-a uh, inclus în propunerea sa pentru a asigura o asigurare a aplicării la nivel transfrontalier, pentru că dacă statele membre au competențe similare, atunci vor putea să asigure aplicarea legislației la nivel transfrontalier. Salutăm rolul uh, dat uh, organizațiilor de consumatori și noi considerăm că e important să, ca acestea să fie incluse și să circule mai bine informațiile de la mișcările pentru consumatori. Și apoi, în ceea ce privește oferi uh, informații de feedback pentru alerte externe, vreau să clarific că acesta nu se găsea în uh, propunerea inițială a Comisiei, pentru că există situații în care autoritățile nu pot să fie obligate să ofere informații de feedback uh, uh, imediat, uh, din motive juridice, nu pentru că nu am fi vrut noi să includem acest element. Și trec la elementul care e probabil cel mai important, unde considerăm că se oferă o posibilitate mai puternică de asigurare a aplicării la nivel transfrontalier și vedem aici că raportul s-ar putea să devieze de acest concept și anume de posibilitatea Comisiei de a lansa o acțiune comună. Aceasta a fost eliminată în raport și vreau să profit de ocazie să explic încă o dată care este raționamentul uh, din spatele propunerii Comisiei, sperând ca acest element să fie reinstituit de către Parlamentul European, pentru că a fost una dintre motivele fundamentale pentru care Comisia Europeană a propus revizuirea acestui regulament. După cum știți, în ultimii trei ani, Comisia Europeană a întreprins mai multe acțiuni coordonate în care a avut un rol de conducere în colaborare cu statele membre și am văzut că acestea au fost foarte productive în ceea ce privește rezultatele. Însă au existat și situații ca cazul uh, garanțiilor la care ne referim, ne-am referit de mai multe ori, unde nu am putut lansa o acțiune transfrontalieră la nivelul tuturor celor 28 de state membre. Și de aceea am recomandat ca statele membre care au uh, autorități foarte puternice de asigurare a aplicării legii să uh, acționeze, însă fără o asigurare a aplicării legii pe toate cele 28 de piețe, nu se protejează toți consumatorii, pentru că consumatorii călătoresc, folosesc uh, piața digitală, sunt expuși la cele 28 de uh, state membre, uh, la potențiale încălcări. În evaluarea de impact a Comisiei am estimat că ar fi 3-4 cazuri probabil în realitate chiar mai puțin, cazuri unde e vorba într-adevăr de o încălcare la nivel european și unde comisia ar trebui să-și folosească rolul de ghișeu unic pentru asigurarea aplicării. Astfel se crește eficiența acțiunilor, nu doar pentru autoritățile statelor membre, dar se asigură și soluții mai rapide în negocierile cu comercianții pentru a rezolva problemele. Uh, deci, pe ansamblu, sperăm că această comisie va continua să susțină propunerea comisiei, așa cum o face prin raportul uh, stimate eurodeputate Segnalova. Sperăm să vedem abordare mai pozitivă și la aceste um, Uh, la aceste concepte la care m-am referit, uh, la amendamentele 107-111 și sperăm să continue dialogul foarte bun. Mulțumesc comisie și dau cuvântul din nou doamnei raportor. Všem kolegům stínovým spravodajům, eh, kteří... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră care s-au exprimat uh, și-au exprimat uh, părerea față de propunerea mea. Aștept amendamentele tuturor și cred că putem să ajungem la un rezultat bun. Ca raportor, pentru mine contează să avem un text bun, clar și care să nu lase portițe de scăpare. În ceea ce privește poziția comisiei care tocmai a fost exprimată, nu cred că textul deviază de la obiectivul uh, precedent. Am subliniat nevoia de a revizui textul pe baza regulamentului actual. E vorba aici de lansarea acțiunii comune. Trebuie să definim foarte bine rolul comisiei aici. Acesta trebuie să fie mai clar. Trebuie să fie mai clar de ce anume se lansează o astfel de acțiune comună, trebuie să fie discutată cu statele membre vizate pentru ca acțiunile să fie eficace, astfel încât instrumentul în sine să funcționeze bine și eficace. Acesta este singurul meu comentariu și repet încă o dată că Aștept în continuare bună colaborare cu raportorul din umbră, cu care am cooperat excelent până acum. Mulțumesc! Rapporteur, I'm just got to go over the timetable. Mulțumesc raportoarei. Trecem acum doar peste calendar. Azi am discutat raportul. Termenul de înaintare a amendamentelor este 11 ianuarie. Vom discuta amendamentele pe 9 februarie. Apoi, uh, avizul va fi livrat până la sfârșitul februarie. Vom discuta amendamentele de compromis pe data de 6 martie. Vom vota la IMCOM pe 20-21 martie și în plenară trebuie să se hotărască când vom ajunge cu acest uh, raport. Mulțumim raportoarei. Văd că uh, E ora 4 fără un sfert, avem votul de la 4 și un sfert, luăm pauză până atunci. Toată lumea vă rog să aveți la dumneavoastră cartele de vot până vă întoarceți.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 oh yeah.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 Ladies and gentlemen, I'm calling this meeting slightly earlier. Stimați uh, colegi, începem mai devreme puțin ședința. Vă rog să vă așezați. Începem mai devreme pentru că avem un reprezentant din partea CESE, care este aici alături de noi, uh, care trebuia să uh, intervin la discuția anterioară și care, din păcate, nu a reușit să intre în clădire. Mă bucur însă că a rămas uh, aici, așadar avem 5 minute din partea domnului uh, Bernardo Batali. Aveți cuvântul. Îmi cer scuze că nu ați fost adus în sală mai devreme la uh, discuția anterioară. Deci vă dăm cuvântul. You might want to try another microphone, maybe the microphone just beside you there. Let's see if that's working. You try it. Încercați un alt microfon, sugerează doamna președinte. That's it. Fantastic. Over to you, sir. Thank you. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Foarte pe scurt, o să vă spun care este conținutul raportului aprobat decese pentru această propunere pe care ni l-a descris doamna raportor. E vorba de regulamentul Parlamentului și Consiliului privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii în domeniul protecției consumatorilor. CESE, după cum știți, este un organ consultativ care este format din reprezentanți ai sectorului privat, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și altor organizații ale societății civile, printre care și asociațiile pentru protecția consumatorilor. Și eu reprezint uh, aceste asociații ale consumatorilor din Spania în cadrul CESE. Raportul referitor la această propunere a s-a bucurat de un consens larg. Am avut doar patru voturi împotrivă și patru abțineri. Prin urmare, marea majoritatea colegilor au votat pentru. De ce am avut un astfel de consens? E foarte simplu, pentru că se consideră că propunerea Comisiei este o propunere bună pentru funcționarea pieței interne, duce la certitudine juridică și va fi în avantajul companiilor pentru că acele companii care respectă toate prevederilor vor avea de câștigat pentru că cele care nu vor respecta aceste prevederi vor fi sancționate. Pe de altă parte, și lucrătorii vor avea de câștigat și, evident, și consumatorii. Prin urmare, și asociațiile de consumatori vor fi mulțumite. Toate astea dacă se aprobă propunerea care conține o serie de elemente importante și care pe viitor ar putea să facă viața cetățenilor mai ușoară, cum ar fi stabilirea de către autoritățile responsabile cu protecția consumatorilor, stabilirea nivelului de compensații, precum și stabilirea uh, retragerii beneficiilor ilicite obținute de cei care încalcă prevederile. În domeniul consumului, poate că acest lucru va fi un lucru nou, dar acest lucru există deja la nivel european. Există regulamente, există comunicarea Comisiei în domeniul uh, respectării acestor prevederi există jurisprudența Curții de Justiție, toate acestea putem fi luate în considerare atunci când demarăm aceste mecanisme. Și un subiect extrem de important, relevant pentru asociațiile pentru protecția consumatorilor, sindicate și angajatori, intervine doamna președintă. Vă rog să păstrați liniște în sală. Da, doamnă președintă, spune reprezentantul CS, tocmai încheiam, spunând că această posibilitate oferită asociațiilor de consumatori, lucrători și angajatori deci această posibilitate este foarte importantă pentru că stabilește un cadru echitabil. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Ne cerem scuze încă o dată că nu ați fost adus în sală la timp, însă importanța activității dumneavoastră și activității CSE și a avizului pe care l-ați redactat în octombrie este foarte, foarte prețioasă pentru um, legea care protejează consumatorii, iar expertiza dumneavoastră din domeniu este binevenită. Deci vă mulțumim încă o dată pentru această contribuție. Stimați colegi, ajungem la vot. Dacă toată lumea are cartele de vot și sunteți pregătiți, putem începe. Vă rog să vă așezați, este ora 4 și un sfert. Începem uh, imediat. Vă rog să vă așezați cu toții. Haideți să revizuim ce votăm. Mai întâi, anumite dispoziții uh, care uh, sunt stipulate în lege cu privire la furnizarea de servicii audiovizuale în lumina realităților mereu schimbătoare ale pieței. La Raportor este doamna McClarkin. Uh, comisia noastră este comisia responsabilă pe fond, iar uh, coraportorii acestei comisii sunt doamna Petra Camever, Caremever, și apoi mai există un aviz uh, care a primit 120 de amendamente, 30 de amendamente de compromis au fost negociate și dacă Emma dorește să intervine, poate să o facă. Nu? Bun. Asta înseamnă că putem să trecem la vot. Ceea ce este minunat. Dacă putem uh, începe, este ora 41 și un sfert. Am spus că la ora asta vom începe votul și nu vrem să întârziem. Trecem întâi la amendamentul 140, cine este pentru? Cine se opune? Cred că vot împotrivă, dar haideți să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 13 voturi pentru, 14 împotrivă, deci uh, uh, respins. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Devine cad respins. Amendamentul 147. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se adoptă. Uh, amendamentul 18 pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm, vă rog. Uh, un vot în plus din partea SND. Unul dintre supleanți este rugat să-și retragă cartela de vot. Mulțumesc, domnul Tarabela. la 18, deci votul s-a închis. Împotrivă. Se respinge. 148. Respins. Trecem mai departe. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se uh, adoptă. Ajungem la 151. Cine este pentru? Who's against? Împotrivă? Da, cred că se respinge. Trecem la amendamentul 152 și 153, care sunt identice. Cine pentru? Împotrivă? Nu e clar, îmi pare rău. Trebuie să votăm electronic. Mulțumesc. 152 și 153 identice. Osta 152 și 153. S-a închis votul. 19 la 4. Trecem la 154 și 155, care cer eliminări. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 20. Pentru. Who's against? Împotrivă. Respins. 156. Eliminare. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă 21 pentru, împotrivă, se adoptă compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 159. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Respins. 25 pentru. 160 se cortează, la președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă compromisul 16 pentru. Împotrivă. Compromisul 16 se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 169 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 176 pentru, împotrivă, respins. 177 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 19, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, Cred că este respins, dar verificăm, vă rog. Da, clar vot împotrivă. Trecem la 183. Cine este pentru? 183 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mulțumesc. Mergem mai departe la compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 29. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 30 pentru. Minunat. Împotrivă. Se adoptă. Trecem repede la 188. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Mulțumesc. Votul s-a închis. Se adoptă. 189. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că aceeași majoritate ca și mai devreme se adoptă cu trei voturi în plus. Dacă doriți să verificăm, verificăm. Uh. A votat toată lumea. Foarte bine. Se adoptă, mergem mai departe, 190 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog, 190. S-a închis votul. 15 pentru, 10 împotrivă, 191. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 192. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Deci se adoptă. Eh, compromisul 21 pentru, împotrivă, Nu, nu votăm la 21, aveți dreptate. Ajungem la compromisul 22, spune doamna președinte, la pagina 13 jos. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem mai departe la 202. Amendamentul domnului de Jung. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Doamna McClarkin, doriți să verificați la 202? Vă dădeam o opțiune, spune doamnă președinte, dar deja luaseți uh, hotărârea. 202. Trebuie să Treisprezece pentru 14 împotrivă, deci respins. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 207. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 208. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 209. Nu, trecem la 210 pentru că 209 a devenit caduc. 210, eliminare. Cine este pentru? Împotrivă. Vot foarte strâns. Haideți să verificăm. Mă bucur că am verificat. 14 voturi împotrivă. Respins. 211. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 212. Votăm 212. Uh, împotrivă. Respins. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și trecem la 219. Uh, Verificăm la 219. 219. A devenit caduc pentru că a fost parte a compromisului. Deci trecem la 220, doamnă președinte. 220. Cine este pentru? Împotrivă. Putem verifica. A votat toată lumea foarte bine. 14 voturi pentru, 13 împotrivă. Și trecem mai departe la amendamentul 221. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 222 și 223 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Clar că aceste amendamente sunt respinse. Compromisul 25, prima parte. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, am uitat de abțineri, spune doamna președinte, vă mulțumesc. Trecem mai departe la vot. Cea de-a doua parte la amendamentul 25 a fost adoptată. Trecem la amendamentul 232. Cine este pentru? Împotrivă? Uh, respins. Compromisul 26, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 237, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 238, cine este pentru? Se adoptă, prin urmare trecem mai departe, doamna președinte, la 239. Cine este pentru? Împotrivă. Din nou, uh, e o diferență de câteva voturi și vreau să verificăm. Vă rog. A votat toată lumea. Da. 13 pentru, 14 împotrivă. Și trecem la amendamentul 240. Cine este pentru? Împotrivă. Clar respins. 241. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar dacă doriți să verificăm, verificăm ca să fim siguri. Verificăm, deci. șaptesprezece pentru 10 împotrivă. Trecem mai departe. 242. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm din nou. Votul e foarte strâns. Mulțumesc. Mă bucur că am verificat. 13 la 14, votul uh, împotrivă, deci amendamentul a fost respins. 243 pentru? 243, deci pentru? Împotrivă. Din nou vom verifica pentru că e votul foarte strâns. Pas pe la 13 se adoptă. șapte pentru că celelalte au devenit caduce. 247 cine este pentru? Împotrivă. Dacă raportorul dorește să verificăm, verificăm. Haideți să verificăm. 247. Verificăm. Se adoptă 16 la 10 și mergem la 248. E corect? Da? Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la amendamentul 259. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm ca să fim siguri. Dacă este în regulă cu raportorul ok, mă verificăm. 259. Paisprezece voturi pentru 13 împotrivă. Trecem mai departe la 38. Care devine caduc. 260 devine caduc, 261, 39 și ajungem la 262, restul a devenit, deci caduce. 200, 265, spune doamna președinte. Virginie, deci, vrei să verificăm? 261 devine caduc dacă amendamentul anterior a fost uh, adoptat. Intervenții fără microfon din sală. Ajungem la 265. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, Emma, dacă e în regulă. E vot foarte strâns. șaisprezece pentru 11 împotrivă. Trecem la compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 273. O adăugire. Puteți vedea textul pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm încă o dată ca să fim siguri. 273. 15 pentru, 13 împotrivă. opt. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vot să nu fie. Haideți să verificăm 278. Electronic. Se adoptă. Mergem mai departe până la... Treste 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 326 pentru. Împotrivă. Cred că a fost respins. 327 devine caduc. 328. Nu, 327 spune doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă, cred. Vrea domnul raportor să verificăm? Da, verificăm atunci. 327. 21 la 7. Mai bine să fim siguri. 328. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. 329. Cine este pentru? Împotrivă. Văd că unii doresc să se abțină. Foarte bine, avem o abținere. Se adoptă. 330 pentru, împotrivă, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, cred că se adoptă. 51, doriți să verificăm? Verificăm 331 atunci. Cine este pentru? Votul e încă deschis. 331. 17 la 11 se adoptă, 51 pentru, împotrivă, se adoptă, 332 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm vot foarte strâns. Unsprezece pentru, 15 împotrivă. Trecem la amendamentul 333. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 334 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 335 pentru. Împotrivă. Cred că este respins. Trecem mai departe la 52. La uh, citări. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. a fost uh, la limită, dar este respins. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 1. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. O abținere se adoptă cea de la parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, pentru că a fost un vot foarte, foarte strâns. ce pentru, 13 împotrivă. Trecem la amendamentul 59, corect? 59 cine este pentru, împotrivă. Se adoptă, 2 cine este pentru, împotrivă. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea? Cinci voturi pentru 13 împotrivă ceea ce înseamnă că 60 și 61 au fost și ele adoptate și ajungem la 62. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă? Foarte ciudat. Haideți să verificăm. 62. Mai este o persoană care trebuie să voteze? Bun. 15 pentru, 13 împotrivă, mă bucur că am verificat, 63 cine pentru, împotrivă. Cred că trece, dar să verificăm dacă sunteți de acord. 63 vot electronic. Se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 compatibil cu 69, da? 70. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar putem verifica. Da, cred că se respinge. 71 pentru. Nu. Este cadou dacă se adoptă 70. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. paisprezece la 14, deci se respinge. 72. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că e 14-14, dar haideți să verificăm. Exact, 14 la 14. Compromisul 3, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. 74 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6 e caduc. Deci, 76 acum. Amendamentul 76, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă și acesta. 78, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Votăm compromisul 4, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 81 acum. Cine este pentru 81? împotrivă. E foarte strâns, haideți să verificăm. Bun. 15 <laughs> pentru 13 împotrivă. 82. 82. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 89 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 90. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva. se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru compromisul 7? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la compromisul 8. pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, se respinge. 105 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem acum la compromisul 7, nu, compromisul 9. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Bună ziua, doamna președintă. Trecem la compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 115. Cine este pentru? 106 e identic. Cine este pentru? Împotrivă? Caduc. Trecem la 117. Cine este pentru? Împotrivă și acesta este caduc și trecem la compromisul 11. Prima parte. E vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 121. Cine este pentru 121, împotrivă, ca se respinge. Trecem la 124. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. Verificăm. 1, 2, 4. Verificăm. Da, se respinge 125 pentru, împotrivă, se adoptă 126, cine este pentru, se respinge 127 pentru, împotrivă, cred că se respinge 128 pentru, împotrivă, se adoptă. Vrei să verificăm, Emma, sau ești de acord? Verificăm. Bun. 128. Nouăsprezece pentru, 10 împotrivă. Trecem la 129 pentru, împotrivă. Caduc, verificăm încă o dată. Majoritatea este foarte mică la toate aceste voturi. Toată lumea a votat. 1, 2, 9. 130. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că va trebui să verificăm încă o dată, pentru că majoritatea din noi este una foarte mică. Mulțumesc. A votat toată lumea. Mai trebuie să voteze o persoană. 13 pentru, 16 împotrivă, deci este caduc. 131. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 132. Cine este pentru, împotrivă, s-ar putea să fi trecut, dar haideți să verificăm ca să fim siguri. 132. Asta se adoptă, este clar. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Caduc. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm pentru că e strâns. 15 pentru, 14 împotrivă. Și am ajuns la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 16 este caduc, dacă se adoptă 30, deci trecem la 139. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul 24 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Mulțumim raportorului și raportorilor din umbră. Trecem la următorul. Trecem la implementarea codului VAMAL. Aveți toți documentele? Bun. Prima parte a votului. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Foarte repede, iată că am trecut la votul final. Cine este pentru? Spuneți-ne, vă rog. Superb acest vot. 28 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, deci felicitări raportorului. Raportoarei, doamna Fort, vă mulțumim! Și acum trecem la ultimul vot pe ziua de astăzi, cel referitor la serviciile financiare. Doamna Ford, în calitate raportor, vreți să spuneți ceva? Nu. Bun, trecem la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă compromisul 7. Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și trecem repede la compromisul 9, care este pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă. Să verificăm dacă sunteți de acord. E bine că am verificat că, iată, avem 13 pentru, 14 împotrivă, deci este caduc. Trecem la amendamentul 5, care este, cine este pentru, împotrivă. e foarte strâns. Să verificăm electronic. S-a închis votul, 15 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, același. Vreți să verific, doamna raportor? Verificăm, sigur. este caduc pentru că am avut 14 la 14. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Îmi pare rău, dar nu e clar. Mai bine verificăm. Mulțumesc. 13 pentru 14 împotrivă, deci e caduc. Nu, avem și eu un vot, spune doamna președinte, dar nu a trecut. N-ar fi schimbat nimic pentru că atunci era 14, era 14. Bun. Ar fi fost respins pentru că era egalitate. 45, cine este pentru? Împotriva? Eu cred că e 14-14, haideți să verificăm. 15 pentru, 13 împotrivă. Iată, deci ce bine e să verificăm cu vot electronic când e așa de strâns. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Și amendament oral din partea raportoarei. privind ștergerea articolului 3, aliniatul 3. Doamna raportor, vreți să spuneți ceva sau sunteți de acord? Bun, clar, cine este pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă, dar haide să verificăm. Mm. So we're doing an electronic check, everybody. Deci verificăm electronic, vă rog să votați cu toate 70 pentru, 10 împotriva. Trecem la compromisul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la amendamentul, bun, la compromisul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 12. Aba, nu. Mergem la amendamentul 14. 14, 1, 4. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ducem acum la amendamentul 15, întreabă președinta. Amendamentul 15 a fost votat în blocul 1. Deci trecem acum la compromisul 14. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Ajungem deci la amendamentul... Nu, la compromisul 1. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 18. Nu, la com... trecem la compromisul 2. Pentru? Împotriva? Se adoptă. Ajungem deci la amendamentul 21. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. la 12. Deci se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm și acest vot. Amendamentul 22. A votat toată lumea? 16 pentru, 11 împotrivă. Bun. Amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul, amendamentul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Cred că trecem deci la compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot, prin vot electronic. ...27 de voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri. Felicitări, doamnei raportor! Cu aceasta, reuniunea noastră s-a încheiat și avem reuniunea coordonatorilor după aceea. Mulțumesc tuturor!